tuturor celor care m-au ajutat în munca mea referitoare la acest uh, raport deosebit de dificil. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc și dumneavoastră, doamnei de Brun, precum și tuturor colegilor care au luat uh, parte la dezbatere. Dezbaterea se încheie aici, votul va avea loc mâine. Punctul următor de pe ordinea de zi e vorba de declarația Comisiei uh, referitor la revizuirea directivei privind pachetele de servicii pentru călători. Domnul Daly. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, mă bucur că pot să vă uh, oferi informații actualizate cu privire la uh, activitatea Comisiei de revizuire a directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii. În anul 1990, când a fost adoptată această directivă, pachetele turistice erau uh, uh, cele mai prezente pe piața uh, serviciilor turistice. Însă de atunci schimba, situația s-a schimbat pentru că cetățenii uh, au ocazia să își uh, alcătuiască prim, singur pachete de călătorii. Există foarte multe companii low cost care au oferte foarte bune și acest lucru a dus la creșterea um, uh, numărului de alegeri pe care le au uh, cetățenii. Foarte mulți oameni își organizează astăzi vacanțele singuri, nu cumpără pachete predefinite. Uh, aceste schimbări au dus la scăderea numărului de consumatori care sunt protejați de către legislație atunci când merg în concediu. Suntem conștienți că directiva, care, directiva actuală a dus la un uh, teren uh, inechitabil pentru operatori. unii dintre ei uh, trebuie să îndeplinească anumite reglementări și alții nu armonizarea minimă a acestei directive a dus la fragmentarea juridică a sectorului în statele membre, ceea ce înseamnă că legislația actuală nu mai este uh, suficientă. Și de aceea Comisia a lansat o evaluare de impact pentru a pregăti o potențială revizuire a acestei directive privind pachetele de servicii uh, anul trecut. În cadrul evaluării de impact, Comisia a publicat un studiu cu privire la consumatori și la dezavantajele pe care le suferă ei um, în ceea ce privește pachetele dinamice în noiembrie 2009. De asemenea, Comisia a lansat o consultare publică privind revizuirea directivei. Această consultare a fost închisă pe 7 februarie 2010. Comisia examinează acum mai mult de 170 de contribuții pe care le-a primit și pe care le va analiza în cadrul evaluării impactului uh, domeniul de aplicare al directivei va depinde de Uh, rezultatele valorii de impact. Dați-mi voie să vă prezint principiile de bază pentru activitatea de revizuire. În primul rând, un nivel înalt de protecție este crucial dacă dorim să ne asigurăm că toți consumatorii au încredere atunci când cumpără pachete de servicii. În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim funcționarea pieței interne uh, turistice, mai ales pentru faptul că se uh, uh, fac atât de multe achiziții transfrontaliere de servicii. Uh, Așadar, trebuie să fie mai bine armonizată legislația în domeniu din statele membre. Și, în ultimul rând, trebuie să creăm un teren echitabil de acțiune pentru toate întreprinderile din domeniu. Comisia dorește să-și prezinte propunerea la începutul lui 2011. Uh, în această revizuire va trebui definit domeniul de aplicare al directivei. Comisia va analiza posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare al directivei pentru a acoperi o serie mai largă de aranjamente de călătorie, inclusiv așa numitele pachete dinamice. Acest lucru ar putea să um, ducă la schimbarea acestei tendințe de descreșterea numărului de consumatori care sunt protejați când merg în uh, vacanță. Avem nevoie de niște uh, cerințe de informare foarte clare și, de asemenea, trebuie clarificat răspunderea părților contractante. Trebuie să îmbunătățim uh, informațiile pe care le au consumatorii și Comisia dorește să fie uh, introdusă uh, o siglă europeană în ceea ce privește pachetele de servicii turistice. De asemenea, Comisia dorește să protejeze consumatorii împotriva în cazurile de faliment ale uh, agențiilor de voiaj sau ale uh, companiilor aeriene. În 2009, Comisia a publicat un raport independent explorând diverse posibilități de a face față consecințelor falimentelor. Am lansat de asemenea o consultare publică cu privire la Uh, drepturile pasagerilor aerieni în septembrie 2009. Aceste elemente vor fi, vor sta la baza evaluării de impact. Dorim să prezentăm uh, măsurile cele mai potrivite um, în caz de faliment înainte de sfârșitul anului 2010. Mulțumesc. Acum domnul Schwab are cuvântul. Două minute. Domnule președinte, în primul rând, în numele grupului meu, doresc să îi mulțumesc domnului Dali pentru angajamentele, pentru declarațiile cu privire la faptul că va prezenta o revizuire a directivei privind pachetele de servicii din 1990. A spus că va face acest lucru până la sfârșitul anului 2011 și cred că este oportun acum să utilizăm această ocazie, pentru că am văzut că există o serie de chestiuni care sunt utilizate astăzi pentru a nu informa pe cetățeni cu privire la drepturile lor. De exemplu, pe multe platforme internet se uh, găsesc linkuri către alte oferte, cu toate că aceste oferte nu beneficiază de aceleași mecanisme de protecție ca și site-ul inițial. E mai ales vorba de site-urile companiilor low cost. Mai mult decât atât, companiile low cost Uh, de cele mai multe ori uh, fac absolut imposibilă remiterea de informații uh, și de aceea se îngreunează um, situația cetățeanului atunci când acesta dorește să se apere în justiție. Și aceste lucruri trebuie să fie schimbate. În al doilea rând, trebuie să ne punem întrebarea dacă drepturile pasagerilor aerieni și de asemenea Uh, drepturile celor care au cumpără pachete de servicii turistice nu ar trebui să fie reunite într-un singur document pentru ca să nu existe conflicte între cele două documente. În al treilea rând, și dumneavoastră ați spus acest lucru, domnule comisar Dali, sigur că evaluările diferite la nivel național ale uh, agențiilor de voiaj duce la faptul că uh, um, se îngreunează poten, um, capacitatea acestora de a presta servicii transfrontaliere. Există, de exemplu, situația în care uh, birourile agențiilor de voiaj uh, sunt uh, restricționate în activitatea lor în anumite state membre. Și aici ar trebui să uh, facilităm uh, prestarea de servicii transfrontaliere de către acești operatori prin uh, internet și prin uh, utilizarea tot mai uh, puternică a internetului, cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a cumpăra pachete de servicii, dar trebuie să fie foarte clar specificate pentru ca ei să nu fie înșelați. Mulțumesc acum domnul Kelly, două minute și jumătate. Uh, chairman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Această dezbatere sosește la timp uh, pentru consumatorii care călătoresc în vacanță. Europa pare să fie inundată de călătorii în timp ce liniile aeriene dau faliment uh, unii după, unele după altele și uh, unii dintre cetățenii europeni uh, se află în situația de a rămâne departe de casă, blocați pe insule. Uh, nu știu uh, la cine să apeleze, nu există niciun fel de transparență, nu se știe cine sunt, care sunt vinovații, nu există niciun fel de număr uh, de telefon pentru a obține informații suplimentare. Deci doresc încă o dată să salut această dezbatere și eforturile depuse de comisie pentru a rezolva această problemă, pentru că această situație durează de prea mult. Uh, sau, în urmă cu 10 ani s-au, uh, înregistrat, s-au uh, înregistrat foarte multe lacune în această directivă, însă s-au făcut foarte puține. Pentru, Într-adevăr, uh, uh, serviciile aeriene transfrontaliere au nevoie de uh, și mai multe măsuri la nivel european, mai ales pe plan legislativ. Majoritatea consumatorilor nu mai folosesc pachete de călătorii pentru că găsesc moduri mai ieftine de a vedea lumea. 40% din irlandezi folosesc, nu mai folosesc aceste pachete de călătorii și această cifră se compară cu cea din multe state membre. Se, cetățenii europeni rezervă biletele de avion pe internet internet, de asemenea fac și rezervările la hotel și pentru taxiuri pe internet. Problema este că trebuie să dezolvăm, să arătăm consumatorului cine este vinovat în cazul în care apar întârzieri sau se anulează zboruri. Cred că consumatorii au nevoie să primească o informație foarte clară și trebuie să știe unde să găsească această informație și președintele îl roagă pe orator să vorbească mai lent pentru că interpreții nu reușesc uh, să țină pasul. Dar, spune domnul președinte, să terminați la timp. În conformitate cu legislația actuală, nu există niciun fel de răspunderi și de uh, respons responsabilități Eh, de exemplu, în cazul unui accident, eh, trebuie să vedem eh, cui se poate adresa consumatorul. Aceste situații tipice se pierd în sute de mii de informații din surse diferite și nimeni nu știe de unde provin aceste informații. Dacă dorim să avem o economie europeană care să se bazeze pe servicii transfrontaliere, consumatorii trebuie să știe care le sunt drepturile și uh, cum sunt uh, ele respectate. Din păcate, de exemplu, dacă vor să depună plângere la o companie aeriană, nu știu cui să se adreseze, nu știu la ce telefon să sune. Sper însă că Comisia va ține cont de această propunere pentru ca aceste principii să fie consfințite în legislația europeană și ele să fie simplificate. Statele membre trebuie să fie obligate să uh, promulge noi legi mai simple. În fine, încă o observație, domnule comisar. Uh, știm cu toții că prețurile scad foarte mult, prețurile însă pe internet nu reflectă taxele de aeroport. Uh, de exemplu, uh, companiile încasează bani suplimentari pentru bagaje, pentru biciclete și așa mai departe. E nevoie de transparență și în acest domeniu și trebuie să profităm de această ocazie pentru a obține condiții mai bune pentru cetățenii noștri. Doamna Meissner are cuvântul 3 minute. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule misar, în primul rând doresc în numele grupului ALDE să vă urez uh, bun venit, să vă salut și ați spus că doriți o revizuire a acestei directive. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm că trăim în Europa pentru că în Europa, în Parlamentul European, putem să discutăm despre modul în care poți să călătorești împreună cu dihorul tău, care este animalul tău de companie. Este o dezbatere foarte importantă. Sunt foarte mândră că există o astfel de dezbatere aici, pentru că se reglementează și astfel de chestiune. Dar uh, Important este aici dreptul oamenilor de a, de a călători. Avem nevoie de o liberă circulație în Europa și ne punem întrebarea cum putem ca să asigurăm, să asigurăm uh, condiții bune de călătorie în Europa. Um, din ce în ce mai mult, uh, oamenii sunt mai mobili, pot să meargă să vadă alte țări europene, eu, uh, ca și cetățean european, sunt bine informat, știu ceea ce poate să mă aștepte într-o anumită țară sau alta. Um, vreau să primesc niște informații foarte clare și dacă lucrurile se întâmplă în mod diferit la fața locului, primesc o despăgubire. Acest uh, lucru se întâmplă acum 20 de ani. Între timp, cum a spus și dumneavoastră, domnule comisar, lucrurile s-au schimbat. Există tot felul de oferte pe internet și există tot felul de lacune ale sistemelor de siguranță a existat o cerință adresată Comisarului pentru Transport pentru că în Slovacia am avut cazul falimentului Sky Europe. Foarte mulți pasageri au rămas pur și simplu acolo, n-au mai putut fi transportați către destinație. Este vorba doar de o lacună foarte mică, și anume faptul că oamenii respectivi um, au plătit uh, cu cartea de credit uh, biletul respectiv. Dar trebuie să um, nu mai există astfel de lacune Uh, în, în sistemul nostru de protecție. Ne dorim un nivel înalt, înalt de protecție al călătorilor în Europa și de aceea avem nevoie de această directivă, de revizuirea acestei directive și, așa cum a spus și colegii, cum au spus și colegii mei, trebuie să vedem dacă avem nevoie de uh, măsuri uh, separate pentru pasagerii aerieni. Am discutat acele, aceste lucruri și dorim ca oamenii să poată călători nu doar cu animalele de companie, ci și cu familiile lor și să fie bine asigurați atunci când călătoresc. Mulțumesc! Doamna Brepels. Commissaris, colegas, onze nieuwe commissaris heeft het al gezegd. Domnule comisar, stimați colegi, domnule comisar tocmai a spus ceea ce se întâmplă, noul cadru nu mai corespunde, vechiul cadru nu mai corespunde realității. Acest lucru duce la destul de multă frustrare, nu doar pentru călători, ci și pentru uh, operatorii turistici și agențiile de călătorie. Numărul de oameni care sunt protejați de către directiva actuală a scăzut datorită faptului că din ce în ce mai multe persoane călătoresc și de ani încoace, membrii Parlamentului European cer o revizuire a acestei directive. Deja cunoaștem soluțiile, consultările s-au încheiat și cred că a venit eh, timpul să tăiem nodul gordian. Salut declarația Comisiei, însă aș dori câteva răspunsuri punctuale la câteva dintre punctele pe care le-am ridicat. În primul rând, domeniul de aplicare al directivei trebuie să fie clarificat și extins. Din ce în ce mai mult, consumatorii, după cum am auzit, își uh, uh, rezervă propriul pachet de călătorie. Recent am văzut problemele cu serviciul de tren Eurostar Mii de turiști au avut probleme pentru că nu au primit niciun fel de compensații pentru hotelurile pe care și le rezervaseră și pentru alte segmente ale călătoriei. Acest lucru nu este acceptabil. Eu cred că acele situații trebuie să fie acoperite clar în noua directivă. Trebuie să uh, ținem cont de uh, comportamentul de consumatorilor de acum, care diferă de ceea ce se aplică la nivel național. Există câteva diferențe în jurisprudența națională, uh, de exemplu, operatorul turistic sau un agent. Uh, definiția acestora. În 2007, Comisia vorbea despre un feedback detaliat de la industrie și de la părțile implicate. Și dacă există feedback-ul de la industrie, de ce nu s-a luat decizia necesară? Care este opinia Comisiei în legătură cu uh, acele etichete în legătură cu protecția călătoriei? Cred că Trebuie să avem mult mai multe detalii pentru că consumatorii au extrem de multe informații pe internet, însă informațiile nu sunt întotdeauna corecte și în anumite cazuri aceste informații pot să le deuneze intereselor lor. Uh, oamenii închiriază uh, sau fac rezervări la hoteluri care nu există, de exemplu. Recent, în legătură cu falimenturile, Parlamentul a emis o rezoluție în care a cerut o protejare mai eficientă a consumatorilor afectați de falimente. În special, uh, se cere o atenție suplimentară uh, serviciilor transfrontaliere, pentru că protecția consumatorilor un, de cele mai multe ori se referă doar la tranzacțiile în interiorul unei, unui stat. În alte sectoare, prețul serviciilor de călătorie ar trebui să fie all inclusiv. Sunteți de acord cu acest punct de vedere? De asemenea, în legătură cu serviciile de călătorie, drepturile consumatorilor trebuie să fie clarificate și uh, aceștia să primească informații mult mai clare. Sper că domnul comisar va reuși să îmi răspundă la aceste întrebări și să dezbatem propunerea în Parlament. Vă mulțumesc, domnul Bilan, două minute. Unina directiva Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, direct, directiva privind pachetele de servicii pe care o discutăm uh, acum datează din 1990. Iată, e veche de 20 de ani E vorba de perioada în care vacanțele cele mai populare erau vacanțe de două săptămâni rezervate de agenție și alese dintr-un catalog de turism. Această directivă uh, stipulează măsuri de protecție pentru consumatori, cerând transparență și făcând prevederi în ceea ce privește uh, posibilitatea încheierii uh, relației cu, profesionale cu agenția. În, în ultimii ani, modelul de afaceri s-a schimbat uh, foarte mult, precum și tendințele consumatorilor. Eu, de pildă, îmi rezerv singur vacanțele pe internet și nu sunt singurul, majoritatea compatrioților mei fac același lucru. În uh, Uniunea Europeană, 23% din cetățeni fac acest lucru în Irlanda, Suedia. Acest procent ajunge până, 40, la, până la 40%. Iată, deci, uh, un număr foarte mare de aceste, din aceste persoane care fac rezervări pe internet uh, nu știu faptul că sunt mai puțin protejați decât cei care apelează la agenții pentru rezervarea vacanțelor. Iată de ce ar trebui să ne bucurăm că această problemă este acum um, în uh, viziunea uh, Comisiei. Au trecut 20 de ani, a trecut prea mult timp. Acum trebuie să vedem când va fi revizuită această directivă și care vor fi modificările aduse acesteia. Parlamentul European nu trebuie să se pronunțe pentru uh, trebuie să se pronunțe pentru comerțul electronic mă scuzați, nu trebuie ca noi să fim pentru comerțul electronic și să nu oferim protecție. Mulțumesc, domnul Mălțăr. Domnule președinte, nu este vorba doar de diferențe în protecția consumatorului, ci și diferențe de limbă. Acestea fac ca să fie mai greu să mergi într-o vacanță într-o anumită țară. Vorbim de reguli care s-au uh, înființat acum 15 ani, iar uh, acum trebuie să le revizuim, dar nu să adoptăm o soluție universală, ci mai degrabă o soluție adaptată la fiecare țară. În uh, general, este riscant să punem totul la grămadă. Dacă vrem ca agenții de călătorie să fie mai responsabili, atunci Trebuie să știm că acest lucru va avea consecințe serioase la nivel economic, pentru că eh, nu vrem ca acești agenți să fie eh, împovărați cu prea multe obligații și să fie împiși spre faliment. Însă o protecție mai bună pentru cei care cumpără pachete turistice eh, trebuie să țină cont de inclusiv de știrile negative față de Grecia și trebuie să includă prevedere referitoare și la alte țări. În Grecia prețurile au scăzut foarte mult. Vor exista și alte mișcări de protest și greve în Grecia, dar uh, sperăm că acest lucru nu va afecta cei care călătoresc. Mulțumesc, domnule Coza. Două minute. ne am asut szeretném felhvni a tisztelt képviselőtársak segít. În ceea ce mă privește, aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect. Sim Calas, la audiera sa, a spus foarte clar următoarele. Uh, libera circulație a persoanelor este una dintre libertățile fundamentale ale cetățenilor europeni. Ceea ce înseamnă că acest lucru trebuie să se resimtă și în practic. În domeniul transportului, de pildă, trebuie să, ca totul să fie pus la oaltă într-un singur document privind transporturile. În uh, sectorul transporturilor și al călătorilor avem nevoie de transparență. Președinția spaniolă a făcut din aceste chestiuni o prioritate. De ce sunt ele importante acum? Ei bine, pentru că directiva aceasta de, cu 20 de ani vechime nu ținea cont de mobilitatea persoanelor uh, cu dizabilități în călătorii obișnuite sau în ceea ce privește pachetele turistice. Persoanele cu handicap, de persoanele cu handicap nu se ținea deloc cont. Astfel încât acum avem nevoie de o abordare uniformă care să țină cont de nevoile persoanelor cu handicap și să ofere garanții acestor persoane. În acest fel, persoanele cu handicap ar trebui să se poată folosi de această panoplie de uh, pachete turistice oferite, pentru că toată lumea să se miște liber în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Țicău are cuvântul două minute jumătate. Mr. Chair, Mr. Commissioner, directiva privind pachetele turistice acoperă serviciile de transport de cazare precum i alte servicii conexe asigurate prin pachetele turistice i stabilete drepturile consumatorilor i responsabilităile distribuitorilor i ale furnizorilor de servicii turistice. directiva din o mie nouă sute nouăzeci nu ine cont de noile evoluii precum cumpărarea de pachete de servicii turistice i efectuarea plăilor prin internet creterea gradului de utilizare a internetului i apariia operatorilor low cost a determinat douăzeci și trei dintre turitii europeni i douăzeci dintre gospodăriile europene să îi achiziioneze pachetele turistice în mod personalizat prin intermediul site urilor web specializate directiva trebuie deci revizuită pentru a include în scopul acesteia i furnizorii de pachete turistice dinamice. consumatorul trebuie să fie perfect informat cu privire la drepturile sale i la modul în care acestea sunt garantate de fiecare dintre ofertele disponibile i atât pentru întreg pachetul turistic cât i pentru fiecare componentă în parte. de asemenea consider că este important ca site urile web care oferă servicii turistice să fie certificate astfel se va putea garanta cunoaterea identităii furnizorului de servicii turistice i implicit va exista o asumare clară a răspunderii pentru informaiile i serviciile furnizate. studiul publicat în ianuarie două mii nouă de comisie referitor la pachetele de servicii turistice organizate la cererea clientului aa numitele pachete dinamice arată că ponderea pachetelor turistice achiziionate prin mijloace electronice a crescut cu doisprezece în două mii nouă dei valoarea lor reprezintă doar douăzeci și cinci din valoarea totală a a serviciilor turistice vândute. șaizeci și șase dintre achiziiile online sunt cumpărări directe prin intermediul site urilor web ale operatorilor aerieni ale ageniilor de voiaj sau a site urilor web specializate care prezintă oferte turistice de ultim minut turitii preferă pachetele turistice dinamice datorită faptului că acestea oferă o mai mare flexibilitate preuri mai mici comparativ cu pachetele tradiionale o mai bună calitate a serviciilor sau pentru că nu găsesc pachete tradiionale care să satisfacă cerinele lor. de asemenea plata pentru pachetele dinamice achiziionate se poate realiza doar prin mijloace electronice de plată cu toate acestea aproximativ șaptezeci din plângerile primite anul trecut de reeaua europeană de centre pentru protecia consumatorilor se refereau la serviciile turistice i s au datorat furnizării incorecte i incomplete de informaii înainte i în timpul călătoriei furnizorii de servicii sub standardele celor publicate anulării sau întârzierilor de zboruri i chiar nefurnizării serviciilor achiziionate. deci consider că este important i oportun să fie revizuită această directivă. Uh, uh, Domnule președinte, vreau să mulțumesc Comisiei din partea grupului nostru și ca președinte al Comisiei pentru piaa Internă să mulțumesc deoarece și-a făcut o apariție foarte oportună în această seară în fața noastră și pentru a răspunde întrebării orale adresate de comisia mea în septembrie. Răspunsul a fost unul foarte cumprizător și uh, mă bucură. Cred că avem uh, timp la dispoziție acum, deoarece uh, comisia își elaborează o viziune iar comisia mea și Comisia pentru Transport, care este prezentă, cu siguranță va dori să facem un efort de reflexie împreună despre cum putem uh, progresa în toate aceste probleme. Având în vedere natura schimbării a acestui, uh, acestei directive pentru uh, revizuire, pentru revizuire trebuie să avem un proces clar Adică nu trebuie să fim prea rigizi, pentru că trebuie să putem anticipa nevoile consumatorilor, dar, dacă dați voi să spun asta comisiei, trebuie să ne gândim și la alte aspecte de care se lovesc uh, consumatorii atunci când achiziționează produse online. Siguranța, de exemplu. Dacă un uh, copil uh, riscă să se înnece în piscină sau siguranța în caz de incendiu. E nevoie de indicatoare mult mai clare. Acest lucru se poate face, sigur, voluntar, dar cred că ar trebui să avem o propunere mai cuprinzătoare și mai ambițioasă. Și cred că asta vreți și dumneavoastră să faceți. În orice caz, comisia noastră vă va acorda un sprijin complet în ceea ce faceți. Mulțumesc, domnul Kleis, un minut și jumătate. Ja, Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană poate să aducă aici plus valoare, oferind protecție milioanelor de cetățeni europeni care își petrec vacanțele în Europa. Problemele transfrontaliere necesită o strategie diferită, o abordare diferită. Suntem cu toții de acord că această directivă din anii 90 este total depășită. Acum 20 de ani, cei mai mulți își alegeau vacanțele dintr-o broșură de călătorie și uh, își făceau rezervările la agențiile turistice. Acum însă, uh, oamenii își compilează singuri vacanțele și le rezervă online. Au apărut noi fenomene, cum uh, ar fi, iată, zborurile low cost, zborurile foarte ieftine. Iar în această nouă directivă, după părerea mea, avem nevoie de prevederi pentru a stabili pachetele care sunt, care sunt în sfera asta de aplicare. Trebuie să fie foarte limpede ce înseamnă și răspundere juridică aici. E nevoie să acordăm protecție consumatorilor în momentul în care firmele dau faliment. Dacă vom reuși să avem toate aceste prevederi, numai așa vom reuși să ocrotim mai bine milioane de consumatori europeni. Mulțumesc, domnul Caza, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă folosesc de această ocazie pentru a îi ura bun venit noului comisar. După cum am auzit în ultimii ani, a avut loc o reducere considerabilă a achizițiilor de Uh, pachete turistice. În schimb, se cumpără pachete personalizate pe internet, dar acestea oferă mai puțină protecție decât pachetele cumpărate prin agenții. Pachetele turistice din agenții au costuri adăugate pentru a putea respecta cerințele uh, directivelor europene. Pachetele cumpărate prin internet nu au aceste obligații. Directiva actuală nu uh, protejează consumatorii și creează un dezechilibru în industria turistică. Pentru a, ca acest lucru să nu uh, fie perpetuat, trebuie să ne asigurăm că turiștii vor avea tratamente egale oriunde cumpără aceste pachete turistice. Știu că Comisia uh, apără drepturile consumatorilor Însă definițiile și terminologia trebuie să fie clarificate și actualizate. Aici includem și definiția consumatorului, a furnizorului și a operatorului. De asemenea, ă, domeniul de aplicare al directivei trebuie să fie clarificat. După părerea mea, directiva ar trebui să fie conformă. Ă, Ori cu drepturile consumatorilor, indiferent de felul de vânzare al pachetului turistic. Dacă un furnizor de servicii turistice propune anumite componente ale unui pachet turistic, eh, trebuie să dea accesul și la alte, să dea acces și la alte componente. Sper că vom putea conlucra cu Comisia și uh, Uh, să ne asigurăm că consumatorii vor primi drepturile uh, pe care le merită. Doamna Senialova. Păi, vážené kolegyně a kolegové. Mulțumesc, domnule comisar. Stimați colegi, revizuirea acestei directive privind pachetele de călătorie turistice trebuie să țină cont de o nouă provocare în domeniul acesta, adică noile tehnologii. Provocare care apare și în legătură cu vânzarea serviciilor adică în special în vânzarea online, care, iată, este permisă de dezvoltarea rapidă a companiilor aeriene low cost. Avem, desigur, și oportunități, o mai, un mai mare acces la servicii, dar și o amenințare, o lipsă de protecție a consumatorilor. Comisia pentru Transporturi a adresat o, comis, o întrebare Comisiei Europene în legătură cu falimentul companiilor low cost. Unii pasageri au rămas pe aeroporturi fără niciun mijloc de deplasare și le-a fost foarte greu să se întoarcă de unde veniseră. Și iată, deci, Comisia Europeană ar trebui să găsească o soluție prin care să se poată reacționa eficace la o astfel de situație în care consumatorii sunt puși în pericol. În câteva luni va începe vacanța parlamentară și nu vrem să retrăim uh, problemele precum falimentul Sky Europe de anul trecut. Sigur, mai sunt și alte chestiuni de abordat, numitorul comun fiind protecția consumatorului printr-o mai bună informare cu privire la condițiile și tarifele serviciilor. Și ca să închei o ultimă remarcă legată de consultarea publică organizată de Comisia Europeană. După părerea mea, este necesar să permitem ca această consultare să aibă loc în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, dacă vrem să cunoaștem toate părerile în legătură cu acest subiect concret. Toți cetățenii europeni au același drept la informare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Urmează doamna Foster un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește al treilea punct um, al întrebării orale privind um, falimentul companiei, s-a vorbit uh, companiilor aeriene, s-a vorbit despre un fond special pentru compensarea, despăgubirea pasagerilor. Uh, dar uh, până la urmă tot consumatorii scot bani din buzunar, ceea ce înseamnă că ei vor plăti mai mult pe biletele de avion, dar avem dar în, uh, în acest, uh, acest lucru se întâmplă în contextul în care deja pasagerii plătesc foarte mult pentru siguranța aeriană și așa mai departe, astfel încât comisia ar trebui să se asigure că se respectă um, obligațiile de controle financiare și um, a autorizațiilor de funcționare a acestor companii aeriene. Cerem Comisiei să um, ia măsuri în acest sens, precum și alte măsuri de protecție ale pasagerilor, cum ar fi informarea obligatorie privind uh, riscuri și alte mecanisme de protecție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Higgins, două minute. Uh, thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu toții am salutat uh, inițiativa anunțată în 29 august 2009 de a revizui actuala directivă, care este depășită și nu corespunde cerințele turiștilor. Această directivă este depășită și s-au menționat aici uh, motivele. Uh, directiva funcționa la vremea ei, însă acum nu mai face față evoluțiilor. Nu acoperă felul în care consumatorii își achiziționează din ce în ce mai mult pachetele turistice. De asemenea, nu apar, apără uh, drepturile în legătură cu pachetele turistice cumpărate în afara jurisdicției Uniunii Europene, nu acoperă anumite linii aeriene și pachetele cumpărate pe internet. În ultimii ani, proporția de uh, servicii turistice acoperite a scăzut de la 90% la 60%. Uh, uh, pachetele dinamice, adică rezervarea hotelului și a zborului, de exemplu, în mod separat, uh, au devenit din ce în ce mai frecvente. Dacă privim situația actuală, în ceea ce privește protejarea consumatorului, Uniunea Europeană are cea mai puțină, cea mai uh, neintegrată piață. Se poate obține o asigurare suplimentară dacă se folosește un card de credit, dar nu dacă uh, se face tranzacția în Republica mea, Irlanda, de exemplu sau dacă este vorba de o tranzacție între două, doi operatori turistici. Avem nevoie de o directivă nouă, modernă, îmbunătățită, care să acopere toate cazurile care pot să apară pentru a proteja consumatorii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Kurski, un minut. Dziękuję panie przewodniczący. Popieram rewizję package travel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sprijin revizuirea acestei directive. E într-adevăr o directivă care a fost uh, concepută acum 20 de ani și nu mai corespunde realităților de astăzi. Peste 50% dintre consumatori își organizează singuri călătoriile și aleg companii ieftine. Însă, sfera de aplicare a acestei directive ar trebui să fie mai bine definită. N-ar trebui să nu știm la ce se referă directiva, pentru că nu este bine nici pentru consumatori și nici pentru întreprinderi. Deci nu este bine să extindem sfera de aplicare pentru a acoperi și uh, pachetele dinamice, pentru că acest lucru s-ar reflecta în tariful plătit de consumator. Și nu imaginez că ar fi bine o situație în care, uh, după ce îți cumperi uh, de la compania Wiz un um, o rezervare la hotel, îți cumperi apoi o rezervare la avion și aceste lucruri ar trebui să fie tratat ca un pachet. Cred că ar trebui să lăsăm mai multă libertate pieței, eventual să avem în vedere un logo paneuropean. Mulțumesc. Urmează doamna Runner, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Austria. Este vorba de o țară unde turismul joacă un rol foarte important în economie și a jucat întotdeauna un rol foarte important. Toată lumea este implicată direct sau indirect în turism. Iată de ce această chestiune este foarte importantă pentru Austria și salut inițiativa Comisiei acum, la începutul mandatului. Vă mulțumesc, domnule comisar Dali. Libertatea de mișcare a însemnat întotdeauna că lucrurile s-au uh, schimbat uh, semnificativ în ultimii 20 de ani. Astăzi oamenii folosesc mult mai mult internetul, iar obiceiurile lor de călătorie s-au schimbat față de acum 20 de ani. Dacă cetățenii noștri doresc uh, să plece în vacanță, atunci nu ar trebui să-și pună probleme de siguranță, ar trebui să se întoarcă acasă uh, teferi și nevătămați, iar în, caz în, care se, în, caz că se, în cazul în care se întâmplă ceva, ar trebui să fie desfăgubiți. În ceea ce privește rezervările, de, rezervările pe internet, și aceste pachete dinamice unde rezervarea hotelului și zborului se fac separat, există diferențe foarte mari aici. Și încă o chestiune pe care aș dori să o ridic aici. O reprezintă um, răspunderea agențiilor de turism care diferă foarte mult de cea a companiilor aeriente, aeriene. Avem nevoie de uh, protecție juridică în cazul unor probleme în, în acest domeniu. Aștept cu nerăbdare propunerea Comisiei, care sper să țină cont de toate aceste chestiuni, pentru că trebuie să ținem cont până la urmă de cetățenii noștri, fiindcă acum, mai mult ca niciodată, cetățenii au dreptul să se bucure de o vacanță fără probleme. Mulțumesc, începe procedura Catch the Eye a intervențiilor spontane. Domnul Papa Nicolau este primul vorbitor. Pragmatii στην εποχή μας Vă mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat că în zilele noastre utilizarea internetului permite consumatorilor să adopte un alt model de a-și alege vacanțele. Prin internet pot să cumpere pachete tradiționale, dar pot să și le și organizeze cum vor ei. putem să ne întrebăm cine are răspunderea în cazul în care apare o problemă. Toate aceste întrebări au fost ridicate de către colegii mei și trebuie să actualizăm această directivă care este deja depășită. Este un lucru foarte important pentru Grecia, care este, este o destinație turistică predilectă Niciodată nu știm cine este responsabilul, autoritatea din Grecia, agentul de turism și avem nevoie de un sistem credibil pentru toți cei care lucrează în sectorul turismului. Pentru mine, protecția consumatorului european este esențială, însă există și responsabilitatea de informare a consumatorului în legătură cu drepturile sale și trebuie ca consumatorii să fie informați și în legătură cu lacunele eventuale pentru ca ei să își poată exersa drepturile. És magyar nyelven fogok elnökölni, tisztelettel köszöntöm Önöket. Következő hozzászóló egy percben. Vă mulțumesc, am să continui acum în limba ungară. Am să-i dau cuvântul doamnei Rapti un minut. Ei bine, Cred că s-a spus aproape totul. Aș vrea totuși să spun patru lucruri. Această directivă are deja 20 de ani vechime. Pentru o tânără care are 20 de ani, acest, această vârstă este frumoasă. Pentru o directivă, însă, cred că ar fi nevoie de un lifting. S-au întâmplat patru lucruri în viața noastră și am să le iau pe rând. Mai întâi, internetul a apărut și el ne permite să ne alegem vacanțele în locurile cele mai îndepărtate ale planetei, fără să stăm prea mult pe gânduri. Dar odată ce ajungem acolo, riscăm să constatăm că ar fi trebuit să ne gândim de două ori înainte. În al doilea rând, prețurile. Consumatorul are obligația, dar și dreptul de a ști dacă prețurile sau tarifele între care are de ales sunt acoperite prin cadrul legal. Adică, el trebuie să știe dacă există o concurență loială sau nu. În al treilea rând, calitatea. O locuință sau o cazare care poate fi considerată excelentă într-un stat membru poate fi considerată ca modestă într-un altul. Și apoi problema securității. Muncitorii se străduiesc foarte mult pentru a-și pune bani deoparte și a merge într-o vacanță. E bine, noi avem datoria de a îi face să se simtă în siguranță. Aceasta ar trebui să fie scopul directivei. Mulțumesc. Urmează domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte mulți colegi au vorbit despre nevoia acestei revizuiri. Bineînțeles, cât mai bine, cu, cât mai repede, cu atât mai bine. S-a vorbit și despre valoarea pe care aduce această revizuire consumatorului. Dar faptul că beneficiază consumatorii nu înseamnă că, va, că industria va fi afectată. Mă gândesc aici la faptul că în următorii ani vom vom avea 2 milioane de persoane care vor ajunge la vârsta de 60 de ani în Uniunea Europeană, ceea ce dă o mare posibilitate industriei de a se folosi de acest capital uman, persoane care doresc să uh, călătorească. Dacă această directivă oferă protecție, atunci industria are o mare posibilitate de a folosi acest capital de călători cu vârste de peste 60 de ani. Cred că asemenea directive privind timesharing-ul, această situație este bună atât pentru consumatori cât și pentru industria turistică. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doamna Kallenbach are cuvântul. Prezident, Herr Comisar. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte, domnule comisar. Eu am o familie mare și am învățat să consult catalogele turistice. Acest lucru este dificil chiar și pentru cei care lucrează în domeniu. De aceea aș dori ca această directivă să dea într-adevăr o libertate de alegere consumatorilor. Și aceasta poate să existe doar dacă avem o compatibilitate între oferte. Un alt aspect este vârsta copiilor, pentru că există variații foarte mari uh, în legătură cu vârsta până la care se aplică un preț pentru copii, 6 ani, 12 ani, unii copii călătoresc gratuit, alții la jumătate de preț. Ar fi bine dacă aceste lucruri ar putea fi cunoscute de dinainte pentru ca uh, oamenii să se simtă informați. Vă mulțumesc. Urmează doamna Stila. I'd like to add my support. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă raliez și eu la ce au spus colegii mei în ce privește pe colegi, în ce privește siguranța la, în caz de incendiu, acele aspersoare, hotelurile și așa mai departe. Cine ar fi putut prevedea schimbările pe care le-am văzut în ultimii 20 de ani? Nimeni, așa că trebuie revizită directiva. Dar există două lucruri în special. Acele taxe sau comisioane ascunse la tranzacțiile cu cardurile de credite. Tot mai mulți oameni folosesc aceste carduri și vedem cum uh, companiile aeriene și companiile turistice exploatează acest lucru. Aplică comisioane pentru rezervarea online comisioane ascunse. Așa că, domnule comisar, v-aș ruga să verificați acest lucru și să vă asigurați că oamenii sunt protejați. Și în ce privește falimentul, în Scoția am uh, experimentat acest lucru pe pielea noastră și ar trebui să ne asigurăm că uh, acest lucru este evitat, pentru că pentru multe familii uh, vacanța este cea mai mare cheltuială pe care o în cursul unui an. Vă mulțumesc anticipat, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Urmează la cuvânt Stiller. Mulțumesc, domnule președinte. Piața călătorilor s-a dezvoltat foarte dinamic în ultimii ani. Din ce în ce mai multe persoane își alcătuiesc singuri pachetele de călătorie. Dar prevederile acestei directive nu se aplică modalității de, de alcătuire personală a pachetelor turistice, ceea ce înseamnă că cetățenii nu sunt protejați. Trebuie să revizuim această directivă pentru a spori protecția acordată cetățenilor. Trebuie definită mai bine și răspunderea operatorilor turistici în momentul în care avem cazuri de faliment. În ultimii ani, 70 de companii au dat faliment, iar cetățenii au uh, fost lăsați fără despăgubiri. Trebuie deci, iată, să revizuim această directivă. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, iată, aici se sfârșește procedura intervențiilor spontane. Pentru a încheia această discuție, dau din nou cuvântul domnului comisar. Domnule președinte, vă mulțumesc că am ascultat cu mare interes opiniile deputaților. Majoritatea dintre dumneavoastră Uh, susțineți direcția comisiei. Alții au subliniat multe puncte de care am luat notă pentru a ne asigura că toate vor fi luate în considerare în deliberările și discuțiile pe care le vom purta în legătură cu această revizuire. Vă asigur că Comisia ia foarte în serios această problemă și vrea să găsească cea mai bună soluție. Acum ne aflăm în timpul unei proceduri de consultare. Analizăm răspunsurile primite în consultarea pe internet. Consumatorii, organizațiile de turism și statele membre au contribuit la această consultare. De asemenea, vom avea un atelier al părților implicate în 22 aprilie 2010 acest atelier va pune accentul pe uh, politicile din revizuirea directivei călătoriilor, inclusiv puncte de, menționate de dumneavoastră în această dezbatere. Încă este prea devreme să decidem calea pe care o vom urma. Este important să respectăm procedura de evaluare a impactului, însă orice procedură